puteți începe. Bine ați venit, dragi colegi, și îi mulțumesc copreșintei Gresle pentru primire. Dragi colegi, după cum s-a spus deja, această misiune ad hoc a fost urmarea unui uh, uh act de uh, unei crime um, în care a pierit un jurnalist uh, slovac și uh, partenera sa. Am analizat uh, așadar situația și circumstanțele care au dus la, această, la acest caz de crimă. Am avut întâlniri cu organizații de aplicare a legii, cu autorități de stat la diferite nivele, la, cu jurnaliști, cu ONG-uri, cu din punct de vedere al drepturilor omului și drepturilor fundamentale. Vreau să reiterez unele elemente cheia ale misiunii. Nu voi fi succint ca să puteți interveni și dumneavoastră. Există o mare neîncredere în toate instituțiile publice, pentru că există o foarte mare discrepanță între cadrul de reglementare eh, general și realitatea din eh, teren. Au fost exprimate îngrijorări în legătură cu accesul la uh, justiție, uh, posibile situații de conflicte de interese care periclitează adesea uh, independența anchetelor. Um, lupta împotriva corupției a fost și ea menționată și s-a subliniat uh, importanța jurnalismului de investigație, au fost uh, exprimate uh, temere în legătură cu organizații de structuri mafiot care ar opera în țară. Pe scurt, au fost abordate și rezerve în legătură cu modul în care cooperează organizațiile de aplicare a legii, poliția și altele, inclusiv colaborarea cu Europol. Acestea ar fi unele observații din punctul de vedere al LIBE, dar doamna Gresle evident va eh, vorbi despre eh, aspectele care vizează competențele eh, COCOBU. Și cred că cu aceasta mă opresc aici și dau cuvântul doamnei copreședinte. Din punct de vedere al controlului bugetar, am fost confruntați uh, cu o serie de uh, acuzații ce vin dinspre sfera civilă, uh, acuzații de corupție, acuzații privind neurmărirea unor infractori și a unor infracțiuni. Au fost acuzate legăture între mafia italiană și uh, anumite uh, structuri de crimă organizată din Slovacia. Ne întrebăm ce a știut uh, jurnalistul slovac, ce ar fi putut afla dacă asta l-a costat viața. Ultimul articol publicat de acesta se referea la niște fonduri oferite în agricultură și că aici ar exista o legătură cu îndragheta mafia italiană. Uh, vom uh, redacta și un raport uh, detaliat pe care îl vom supune atenției direcției, atenției direcției generale de agricultură. Mă bucur că avem reprezentanții acestei direcții generale aici în sală, pentru că am constatat cu surprindere că o foarte mare parte a culturilor, a, a suprafețelor este necultivată. Până acum, Slovacia nu era pe radarul nostru pentru că aveam impresia că colaborarea cu autoritățile slovace se bazează pe încredere reciprocă și nu aveam motive, uh, momente de neîncredere. Um, uh, însă, în special în uh, sfera rurală, s-au constatat multe neregularități și multe ilegalități. Ehm, când ni s-au semnalat eh, nereguli în ce privește așa numitele fonduri din agricultură, ne-am gândit în primul rând, ne gândim în primul rând la eh, plățile directe. Dar nici eh, în ce privește plățile directe nu n-am, avut până acum indicii uh, uh, univoce că aici ar avea loc uh, o o ilegalitate în stil mare. Misiunea pentru noi a fost uh, foarte importantă și eu cred că Slovacia de Est și Slovacia în general ne vor preocupa încă mult uh, vreme de acum încolo. Deocamdată la Olaf, Olaf nu există niciun fel de anchetă uh, în legătură cu Slovacia, deci și asta ne indică că până la acest moment nu au fost foarte multe probleme de semnalat. Cu siguranță că mulți colegi vor dori să ia cuvântul și de aceea Cred că este important să vă dăm cuvântul înainte de a avea o ultimă rundă de consultări cu Comisia uh, Europeană. Rog de pe acum Comisia uh, respectiv Direcția Generală de Agricultură, să se refere în intervenția sa um, la problemele din uh, mediul rural din Slovacia. Suntem deschiși și chiar curioși să auzim părerea noastră. Doamna Mețola s-a scris prima la cuvânt. Vă rog. Mulțumesc. Uh, uh, pot să mai aștept pentru că uh, nu în legătură cu acest raport vreau să iau cuvântul. Bun, haideți să trecem la intervențiile membrilor și începem cu doamna Mețola. And thank you for this important report. Mulțumesc pentru acest raport foarte important. Cred că această misiune de follow-up va transmite un mesaj uh, politic important în care uh, vom arăta că Parlamentul European este preocupat uh, să apere um, Uh, valorile fundamentale și uh, uh, acești jurnaliști de investigații. Nu putem să întoarcem privirea față de aceste cazuri și nu putem să ne lăsăm intoxicați în statele membre de astfel de cazuri. Haideți să continuăm să colaborăm, să continuăm să exercităm presiunea asupra statelor membre, asupra autorităților acestora. Știm ce s-a întâmplat acum aproape șase luni în Malta. Jurnalista uh, noastră anticorupție, uh, doamna Galiția, a fost și ea asasinată uh, pentru că a dezvăluit legă, legăturile dintre Deutsche Bank și politicieni corupți, similar cu activitatea Uh, jurnalistului de investigație slovac. Trebuie să protejăm libertatea și independența mass media. Um, acești apărători ai adevărului au fost uh, sub tir continuu în ultima vreme și, de asemenea, trebuie să continuăm să înfruntăm fenomenul știrilor false, fake news și al dezinformării, pentru că Eh, observăm cum eh, sunt eh, big data și alte informații folosite și manipulate în dezavantajul populației acolo unde popula- autoritățile nu sunt preocupate să aplice legea. Mulțumesc, doamna Benova. Chcela by som sa poďakovať. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor și colegilor care au participat la misiunea din Slovacia, care au uh, desfășurat uh, activitate foarte, foarte profesionistă. Vă, vă mulțumesc că, că ați solicitat acele informații cu care v-ați întors până la urmă din Slovacia. Azi vreau să vă informez în legătură cu unele schimbări care au uh, intervenit după vizita dumneavoastră în Slovacia. Și anume, în 12 martie, ministrul de interne, domnul Calineac, a, a demisionat. La doar două zile după aceasta, primul ministru Robert Fico și întregul guvern au demisionat cei. Președintele Republice l-a însărcinat pe domnul Pellegrini să formeze un nou guvern – și noul ministru de interne este acum domnul Tomaș Drucker. Dar au intervenit și alte schimbări. V-am trimis tuturor un scurt uh, rezumat al uh, modificărilor uh, și schimbărilor intervenite în Slovacia în ultima vreme. Azi am avut o conversație cu noul ministru de interne care s-a declarat dispus la doar câteva zile în funcție să depună în Parlament un, un nou proiect de lege cu privire la numirea uh, președintelui Corpului uh, Poliției. În 19 martie, procurorul general al Republicii Slovace Eh, prin intermediul Europol, a solicitat colegilor săi din Italia eh, formarea unei echipe comune de anchetă pentru ca eh, să participe și autoritățile italiene la ancheta în cazul acestei duble crime din Slovacia. De săptămâna trecută, în Parlament a început prezentarea noilor membri ai guvernului propus și dacă guvernul va fi uh, uh, va intra, își va intra în funcție, atunci uh, noul guvern um, va lansa niște controle noi, nu în sectorul agroindustrial, ci în legătură cu uh, proiectul noului cadru financiar multianual. Pentru ca uh, pe viitor să nu mai poată apărea uh, astfel de situații de abuz. Pentru că Republica Slovacă nu este singura țară în care au apărut uh, suspiciuni în legătură cu utilizarea abuzivă a acestor fonduri. Ian Kuciak și Logodnica sa uh, au fost uh, uciși cu sânge rece. De aceea vă mulțumesc încă o dată că ați vizitat Slovacia și vă asigur că toate măsurile care vor fi luate de acum încolo, până la urmă ne vor ajuta să uh, elucidăm circumstanțele în care au apărut aceste, au apărut aceste două crime. Noua, noul guvern al Republicii Slovace și-a declarat uh, sprijinul ferm și angajarea vis-a-vis -vis de valorile fundamentale, valorile Eh, europene, eh, în acest sens dorește să eh, își formeze noul prim-ministru, guvernul care și-a intrat în funcție acum. Domnul Iavor are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Ca membru al delegației în Slovacia, mai întâi trebuie să reținem că avem nevoie de o Eh, anchetă, o investigație 100% independentă pentru a eh, lămuri întrebările încă eh, rămase deschise în crima care, care a căzut victima Ian Cuțnea și doamna Cușnerova. Cred că trebuie luate măsuri la nivel european pentru a ne, ă, pentru a urmări evoluția acestei anchete. Deci, și sunt și unele lecții, de, unele consecințe, concluzii de ă, tras aici. Trebuie să ne aplicăm mai întâi asupra problemei libertății mass media și trebuie să ne aplicăm și asupra situației în care se află ă, jurnaliștii de investigație în Uniunea Europeană riscurile cărora acestea se expun. Trebuie să-i protejăm pe jurnaliștii de investigație, trebuie să introducem reguli paneuropene eh, de eh, protecția lor și trebuie ca și avertizorii de integritate să fie mai bine protejați atunci când, îi, eh, când le furnizează acestora informații. De asemenea, cred că trebuie să creăm și un uh, fond de asistență financiară pentru uh, jurnaliștii de investigație, un subiect foarte contencios la nivelul comisiei. Uh, s-a decis crearea unui premiu pentru jurnalismul investigativ european. Eu cred că este o inițiativă prin care putem păstra presiune, exercita presiune asupra autorităților. Apoi, lupta împotriva corupției. Aici trebuie să uh, forțăm uh, autoritățile slovace să ancheteze uh, în continuare posibilele cazuri de abuz în ce privește plățile în agricultură. Sunt deja, au fost deja semnalat și sesizat Olaf și cred că și Curtea de Conturi Europeană trebuie să verifice plățile în agricultori pentru Slovacia în contextul uh, uh, anchetei actuale, dar nu doar punctual, ci uh, într-o manieră sistemică. De asemenea, trebuie să verificăm dacă mecanismele de control europene de la nivelul Comisiei sunt suficient de stricte și solide pentru a uh, trata probleme uh, care apar în legătură cu crima organizată, cu plățile mm, în agricultură și sublez încă o dată că nu este vorba doar de Slovacia, există și alte țări în care se, apar situații de abuz vis-a-vis -vis de fondurile europene. Uh, și o ultimă propunere Trebuie să uh, continuăm să solicităm informații din partea autorităților slovace și europene în acest caz și aș dori ca uh, comisiile noastre, LIBE și CONT, uh, să desfășoare o, o altă misiune de monitorizare continuă a acestei situații va mai târziu spre sfârșitul anului. Brief, Doamna Gomes, vă rog mai scurt. Susțin uh, cele spuse și făcute de colegii noștri și dar sunt interesată de acest caz nu doar pentru că au fost uh, uciși uh, Uh, cu violența un jurnalist și partenera sa, ci pentru că observ că există o paralelă între acest caz și asasinarea uh, jurnalistei Galiția din Malta. Am avut uh, privilegiul de a conduce delegația comisiei noastre în Malta și eu cred că um, uh, misiunile acestea au revelat anumite aspecte foarte interesante. Mai întâi trebuie să ne asigurăm că există o anchetă uh, corespunzătoare independentă și de multe ori uh, autoritățile nu au suficiente mijloace la dispoziție. Autorizațiile, autoritățile, odată ce realizează acest lucru, încep să ceară ajutorul Europol. Acest lucru s-a întâmplat și în Malta și în Slovacia. Dar trebuie ca Europol nu trebuie doar să asiste, să ofere ajutor în aceste investigații, ci ar trebui să le conducă. Pentru că ce observăm noi este că în uh, Malta, cel puțin, ancheta nu progresează așa cum ar trebui. Ar putea spune că aproape stă pe loc. Și uh, uh, observăm de asemenea că, uh, de pildă, investigațiile în dosarul Panama Papers, care vizează pe aceeași uh, pe aceeași corupți pe care uh, i-a, uh, i-a investigat și uh, Dafne Galiția, nici acele anchete nu progresează. Și aș mai vrea să fac o observație. Când avem o problemă cu adevărat, această problemă apare pentru că Comisia Europeană a negat existența ei. Da, și nu mă refer doar la probleme care apar în legătură cu fondurile din agricultură în Slovacia, nu. S-a spus că în Slovacia, în Slovacia până acum n-au existat uh, cazuri uh, la, depuse la OLAF, dar în Malta exista. Existau uh, o anchetă OLAF în legătură cu un fost, fost comisar pentru agricultură maltez, domnul Dali, care care nici până acum, după ce și-a depus mandatul, nu a fost acuzat cu nimic. Guvernul Guvernul îl uh, protejează, l-a făcut chiar consiliera primului ministru și până acum cazul acesta n-a fost investigat deloc. Deci, Comisia nu trebuie să doar, să, doar să uh, stocheze în rafturile sale rapoartele anticorupție. Trebuie să-și asume o poziție anti, uh, activă în ambele cazuri și nu doar în acestea. Irrelevant, precisely. Vă rog să vă referiți doar la Slovacia. În ceea ce privește Europol, aș dori să menționez faptul că noi, Comisia Libe, a comunicat deja cu Europol și am menționat deja această sugestie legată de o echipă comună de anchetare. Europol a făcut această cerere, a adresat și uh, autorităților slovace. Urmează doamna Greslă vreau să dau cuvântul reprezentanței Direcției Generale pentru Agricultură, după care o să ia cuvântul DigiJazz și DigiHome. Vă rog. Uh, thank you, Madam Chair. <clears throat> Uh, my name is Margaret Bates. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt Margaret Bates, eu sunt de la DG Agri, uh, unitatea care se ocupă de audit și am citit cu mare atenție raportul dumneavoastră am constatat că sunt multe mențiuni de probleme cu fondurile agricole, și, dar nu am găsit informații specifice care ar putea să ne ajute să izolăm exact situațiile în care există aceste neregularități. Am constatat că pentru plățile directe, într-adevăr, există anumite probleme cu deținerea terenurilor. Sunt anumite idei cum că s-au plătit subvenții agricole pentru anumite domenii zone care sunt deținute de alte persoane decât beneficiarul. Poate că e vorba de uh, terenuri um, date cu arende din uh, fondul slovac uh, de terenuri. Însă nu am găsit dovezi clare cum că s-au făcut plăți neeligibile. Auditorile Comisiei în Slovace nu au găsit probleme specifice care vizează plățile făcute către Slovace. Nu am găsit probleme nici care vizează gestiunea sau controlul acestor aspecte. Am constatat că deținerea terenurilor și deținerea unui titlu de proprietate nu sunt criterii de eligibilitate pentru plățile directe. Eligibilitatea provine din uh, faptul că terenul se află la dispoziția beneficiarului. Dacă beneficiarul a luat uh, în mod legal în arendă teren din fondul slovac uh, de terenuri, dacă menține acest teren în condiții agricolă bună, atunci are dreptul legal de a cere ajutor european pentru acel teren. Nu este o problemă în care compet- există competențe la nivelul Comisiei Europene. Ține mai degrabă de autoritatea națională să vadă dacă se desfășoară ceva în, suspicios în felul în care a fost dat în arendă acel teren sau uh, felul în care a fost dobândit acel teren. În raportul dumneavoastră ați menționat faptul că uh, s-a înregistrat o creștere în numărul de beneficiari de plăți directe, o creștere deci numărul persoanelor care primesc peste 100.000 de euro pe an din 2015 până în prezent. Am analizat aceste informații și am constatat anumite detalii. Pentru plățile directe, nu am găsit uh, discrepanțe majore între 2015 și 2017. Doar vreo 40 de beneficiari în plus între 2015 și 2017. Iar pentru dezvoltarea rurală am constatat că trendul, de fapt, uh, este opus sunt cu 400 de beneficiari în minus în 2017 decât în anii anteriori. Poate că serviciile noastre ar putea să discute mai mult cu privire la datele pe care le menționăm aici. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, ați observat că există o rată mare de eroare raportată de către Slovacia. Am realizat mai multe audituri pentru dezvoltarea rurală în Slovacia și am constatat și noi aceleași probleme. E vorba de probleme care țin de achiziții și de procedurile de selecție. Lucrurile acestea se constată în multe alte state membre. Multe dintre aceste probleme provin uh, din uh, chestiunea care ține transparență sau uh, notificarea unui grant. Sunt probleme care provin din complexitatea legislației în domeniul achizițiilor publice. În majoritatea statelor membre care le-am vizitat există acest gen de probleme, într-o măsură mai mare sau mai mică. În Slovacia nu am constatat că aceste probleme sunt cu mult mai grave decât oriunde altundeva în Uniune. În Uniune. Am realizat 22 de misiuni în ultimii ani în Slovacia. Nu am constatat nimic care să ne dea suspiciune de neregularități sau corupție. Dacă am fi găsit astfel de suspiciuni, am fi transmis informațiile la Olaf, dar n-am găsit niciun fel de astfel de dovezi. Am păstrat contactul cu autoritățile slovace de data trecută, de când am venit să vă vorbim despre aceste chestiuni și autoritățile slovace ne-au transmis foarte multe informații pe care vi le-am transmis, pe care le-am transmis direct la Olaf pentru investigație. DG deci, Agri nu este competentă să facă follow-up pe chestiuni de fraudă sau corupție. Domnul Iavor, ați spus că trebuie să existe mai mult control și să vedem dacă mecanismele de control, sunt, de control sunt suficient de exigente. Mecanismele de control care există au fost decise de colegiuitori. Întotdeauna există problema de a găsi pentru control un bun echilibru, în așa fel încât să existe exigențele necesare, dar în același timp să nu existe prea multă birocrație pe umerii uh, beneficiarilor. De obicei primim critica acum că controlele deja sunt excesiv de stricte și statele membre deja cheltuie foarte mulți bani pe control și pe gestiune pentru politica agricolă comună. Există o limită pentru numărul de controle. Controlele care există sunt pentru beneficiarul obișnuit. Dacă oamenii hotărăsc să eludeze legea și să găsească metode ilegale de a ocoli legile, atunci este foarte dificil să dăm o lege împotriva acestor practici, pentru că orice lege dai, oamenii vor găsi o metodă de a o eluda. Și ar fi foarte greșit să îi penalizăm pe, cele șapte milioane de, pe cei șapte milioane de beneficiari ai PAC din Uniunea Europeană din cauza unui procent foarte mic de oameni care fraudează. Deci sperăm că în cadrul regulilor pe care le avem, putem uh, urmări în justiție fraudele. Mulțumesc. Îmi confirmați coș- coșmarul uh, prin care trec, uh, da, anume că cea mai gravă situație este cea în care uh, apar în, în, în legislația noastră, în legile, regulile jocului, uh, niște viduri, niște uh, situații care, care permit uh, criminalilor să eludeze legea. Cu siguranță că ne vom mai revedea pe viitor, pentru că văd că e nevoie uh, să facem acest lucru. Dar să nu uităm că doi oameni au fost împușcați. Și n-ar fi rău dacă poliția ne-ar spune uh, în, pe ce temă se documenta jurnalistul. Da? pentru că, pentru că poliția și guvernul au uh, examinat cu mare atenție, sunt convinsă, uh, sursele și uh, dosarele pe care lucra acest jurnalist. Și acum, DigiHome. Take the floor. Nu aveam de gând să iau cuvântul. N-aveți nimic de spus? Întreabă doamna președinte. Firește, am studiat cu mare atenție raportul, vă mulțumim pentru el. Iar acum aș dori să vă atrag atenția la faptul că Digi Justice și Comisia Europeană, ca parte a semestrului uh, european, deja de ani de zile, analizează evoluțiile din uh, sistemul judiciar din uh, Slovacia. Iar în 2016 și în 2017 Comisia a propus niște recomandări specifice pentru această țară pentru a îmbunătăți eficiența sistemului judiciar. Apoi aceste recomandări au fost adoptate de Consiliu. Există din nou un capitol în uh, raportul de țară Uh, pe 2018, publicat pe 7 martie pentru Slovacia, unde din nou uh, se vorbește despre percepția negativă asupra uh, justiției din această țară. Aceste îngrijorări sunt din nou subliniate și analizate. Deci e ceva ce apare în raport și care nu s-a regăsit uh, în uh, discuțiile cu actorii uh, interesați pe care le-ați purtat dumneavoastră, adică Comisia monitorizează în mod activ situația din acest domeniu. De asemenea, aș vrea să ținem cont de ceea ce se spune în raport în legătură cu ministrul, Ministerul Justiției. Pot să vă spun că, de fapt, monitorizăm cooperarea cu Consiliul Europei și studiem și raportul publicat la finele lui februarie. Mulțumesc eh, și acum Digi Home, doamna Gerai. Thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, acest uh, raport uh, ne arată că există acum un impuls favorabil. Ca și colegii mei, aș dori să vă atrag atenția la faptul că DigiHome a monitorizat eforturile de a lupta cu corupția în Slovacia. S-a menționat uh, acest lucru în raportul european cu privire la lupta cu corupția și deja de 5 ani uh, prin exercițiul semestrului european. Cred că un astfel de dialog în cadrul semestrului devine tot uh, mai concret. An de an organizăm vizite în statele membre și colaborăm cu autoritățile. Cum ați subliniat, însă există aici probleme sistemice pentru care noi am făcut niște analize subcinte în cadrul uh, semestrului din cauza uh, timpul limitat pe care îl avem, însă prin raportul de țară observațiile au devenit mai substanțiale. Deci vreau să se facă trimitere și la efortul nostru comun de a lupta cu corupția în Slovacia. Din nou vă mulțumesc pentru atenție. May I make some comments just on the, the... Fac niște comentarii acum uh, pentru intervenția din partea Digi Justice și Digi Home. O parte din aceste comentarii sunt evidente, însă ele trebuie făcute în contextul acestei vizite a delegației noastre. Vizita delegației noastre um, n-a fost plănuită cu mult timp înainte și a fost efectuată în contextul um, acestor evoluții cu privire la drepturile fundamentale uh, din mai multe state. Noi avem o, un mecanism legat de drepturile uh, fundamentale, mă refer acum la competența Comisiei uh, Libe, însă e clar că comisiile noastre împreună au ceva de descoperit aici. E clar că trebuie analizat analizat toate aceste presupuneri legate de corupție, precum și cele care țin de drepturile fundamentale. Cât privește drepturile fundamentale, trebuie spus că unele aspecte țin de ceea ce am văzut și um, această situație nu este neapărat specifică uh, Slovaciei, având în vedere comentariile făcute de Digi Justice. Știm că existau astfel de rapoarte și anterior și o parte dintre aceste subiecte au fost deja discutate cu Ministrul Justiției. Am avut niște întâlniri uh, complexe și doamna Gresle probabil este de acord că această delegație a fost una foarte cuprinzătoare, deci de, detaliile au fost mai multe decât cele care se regăsesc în raport. Problema este că există niște investigații care se fac aici uh, de către anumite state cu privire la uh, punerea aplicare a legii și cu privire la sistemul judiciar, însă anumite chestiuni țin de libertăți fundamentale. Uneori aceste chestiuni nu sunt specifice Slovaciei, însă am găsit câteva care poate țin de această țară. De exemplu, domnul Iavor a menționat uh, problema libertății jurnalistice. Ceea ce trebuie să facem acum, uh, și probabil cu toții ați citit raportul, este să încercăm să înțelegem unde poate adăuga valoare uh, europeană Europa cu privire la aceste puncte. Credem că s-ar putea să existe spațiu de acțiune aici și asta la nivel european. Trebuie să analizăm însă situația foarte în detaliu. Cât privește procesele eh, judiciare, ei bine, aici trebuie să Uh, folosim și alte puteri de reglementare de care dispunem. De exemplu, procesele uh, care vizează fiecare țară în parte pentru a analiza progresele făcute în sistemele judiciare ale diverselor state. Există o agenție care funcționează acest domeniu și există și alte căi pe care le putem folosi. Deci ceea ce aș sugera astăzi la această întâlnire ar fi uh, să purtăm Um, astfel de discuții extinse cu autoritățile polițienești sau cu uh, sistemul judiciar, cum am făcut-o și în Slovacia. Avem procese verbale foarte detaliate ale acestor întâlniri. Ar fi foarte dificil ca uh, întâlnirea de astăzi să-i aducă la lumină toate aceste aspecte. Însă, în ceea ce privește problema pusă de domnul Iavor și de libertatea jurnaliștilor, da, ne vom ocupa de acest subiect, însă e important uh, să înțelegeți că o parte dintre subiecte nu vor fi specifice Slovaciei, cât privește libertatea jurnalistică, trebuie să încercăm să aducem un plus de valoare, iar aici Comisia Libe are o responsabilitate legată de libertatea jurnaliștilor. Noi trebuie să analizăm în detaliu această situație. Asta chiar și facem uh, iar comisiile noastre au avut o colaborare foarte bună și vor mai avea uh, de comunicat și de cooperat și pe viitor pentru că până la urmă există un raport uh, cu privire la lupta corupției menționat uh, și de doamna Gomes, care va fi discutat. Deci aș dori să sugerez colegilor că este un domeniu vast de care ne-am uh, ne ocupăm, însă, cum a spus și doamna Benova, au existat anumite dinamici în această țară în urma vizitei noastre, iar din câte vedeți în raport, ne-am referit practic la orice subiect am fost rugați să ne referim. Deci raportul există, cele două discipline ale celor două comisii au fost uh, corect abordate, iar acum ține de cele două comisii să le mai abordeze în legătură cu ceea ce vom face de acum înainte. Problema jurnaliștilor a fost astăzi un exemplu foarte bun uh, legat de uh, faptul că mergem acolo unde există solicitări pentru a merge mai departe. În ceea ce privește o punere uh, în aplicare, e bine, delegația noastră nu s-a temut să facă solicitări și sugestii imediat acolo unde a considerat necesar să le facă. Există și cooperare internațională în ceea ce privește investigațiile, iar atunci cerem să existe echipe de investigație comune, pentru că atunci credem că uh, putem acționa în sprijinul statului respectiv și al Uniunii Europene. Deci Credem că a fost bine că uh, a mers. Am avut o uh, delegație foarte disciplinată, dacă pot să mă exprim astfel, și pot să mulțumesc membrilor pentru disciplina de care au dat uh, dovadă. Cred că am avut niște întâlniri dificile pentru țara aflată într-o situație delicată în acele zile. Deci mulțumesc tuturor pentru asta. Sunt lecții de învățat pentru fiecare comisie. Dar dacă DigiJustice și DigiHome sunt aici, pot să spun că vom ține cont de ceea ce ați afirmat, dar o vom face într-un anume mod. Unele chestiuni sunt mai evidente decât altele și cred că chestiunea jurnaliștilor va fi cea care va fi prima pe ordinea noastră de zi. Mulțumesc! Evident. În plus, Comisia de Control Bugetar va fi ocupată și cu elucidarea uh, cheltuierii judicioase a fondurilor din bugete. Acum, azi am avut, de exemplu, o zi foarte încărcată cu votarea descărcării de gestiune 2016, dar cu siguranță că în aprilie vom mai avea șansa să ne întâlnim pe această temă. Țara asta are nevoie de sprijinul nostru. Slovacia se află într-o situație dificilă și noi vrem să sprijinim țara eh, aceasta să-și depășească dificultățile. Dar asta înseamnă că trebuie să avem și să obținem câteva certitudini, de pildă certitudine pentru contribuabilul eh, european și banii pe care eh, Slovacia îi primește din partea contribuabililor europeni. Cu aceasta Cred că putem declara încheiată reuniunea noastră com- uh, comună. Mâine la 9.30 ne revedem aici, în aceeași sală, cei de la control bugetar. Vă mulțumim foarte mult pentru participare.